Președinta. Bună ziua tuturor! Reluăm sesiunea plenară. Procesul verbal al sesiunii de ieri este disponibil. Vreau să întreb dacă există obiecții. Nu văd să fie cazul. Astfel, procesul verbal se consideră adoptat. Și